și trebuie să continue cu noi noștri interlocutori. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! În finalul acestei dezbateri au fost înaintate cinci amendamente din partea a cinci grupuri parlamentare diferite, din partea verzilor, din partea ALDE, din partea PPE, din partea GUE, și din partea SND. Cu această dezbatere este încheiată, iar votul va avea loc mâine la ora 12. Stimați colegi, următoarea ședință are loc mâine, joi 7 aprilie, începând de la ora 9 până la ora 13 și apoi de la 15 la 17. Ordinea de zi a fost publicată, se găsește pe pagina de internet a Parlamentului European. Cu această ședință se suspendă. Vă doresc tuturor noapte bună!